Welcome to this meeting. It's a long one, and if necessary, we will perhaps have a short uh, break. Uh, Bună dimineața tuturor! Uh, mă bucur tare mult că v-ați întors, că ne-am adunat cu toții. Mai întâi de toată, adoptarea ordinii de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, vă mulțumesc. Punctul 2 acum interpretare, toate limbile sunt disponibile, mai puțin malteza, croata și irlandeza. De asemenea, vreau să vă anunț că s-ar putea ca în timpul votului nostru câteva persoane de la o asociație vor fi prezente aici la invitația domnului Iaric nu, se pare că invitații noștri vor veni în timpul ședinței de după amiază. Cred că e bine că nu vin la sesiunea de vot. E bine și pentru ei și pentru noi. Uh, procesul, uh, de, procesul de, verbal de, de pe mai 7 și 28, da, sunteți de acord? Perfect. Acum trecem la vot. Avem o sesiune de vot îndelungată și dacă e nevoie putem lua o pauză la un moment dat, dar haideți mai întâi de toate să începem, să vedem cât de departe ajungem. Începem cu EA, EA Elveția, uh, obstacole în uh, punerea în plecare a pieței interne. Compromisul A pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. Putem vota acum uh, uh, proiectul de aviz astfel amendat. Votul s-a deschis. The vote is... Votul s-a închis. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Yeah. You tell when. Uh, okay, now we will vote on the... Trecem acum la propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului European cu privire la o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă. Uh, proiect de aviz. Compromisul nu. Amendamentul 163. Acesta este primul. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 179 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul rege, regii 22 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 186 pentru împotrivă abțineri respins. 187 pentru împotrivă abțineri respins. Regii 23 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul N pentru împotrivă abțineri se adoptă. 194 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm votul la amendamentul 195. Votul s-a deschis. And the vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, Amendamentul 196 pentru, împotrivă, abțineri respins. 198 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm votul la amendamentul 198. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă cu un vot în plus. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 26, vot pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul PB pentru, abțineri, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul AI pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 223 și amendamentul 224. Deci 223 și 224 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Compromisul PA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm votul la 232. Votul s-a deschis. And the vote is... Votul s-a închis. Respins, la diferență de un vot. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul QA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendul, amendamentul 238 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 239 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 246 cu amendament oral al lui uh, Sean Simon mai mare coerență între politicile Uniunii uh, cu privire la combaterea uh, șomajului, în special al șomajului în rândul tinerilor, pentru împotrivă abțineri. Se adoptă regii 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm votul la regii 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 247 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 248 cu amendament oral. Avoid este înlocuit cu num- cuvântul overcome pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 249 pentru, împotriva, abținere, respins. 250 pentru, împotriva abțineri, respins. Yes, and then we have amend Apoi amendamentul 6 care a fost retras. Yes. In order to replace mm. the text with the Uh, amendment Deci 6 a fost retras și a fost înlocuit cu un amendament oral al domnului Becker. Să-l citesc. Sunteți de acord, domnule Becker? Considerentul 12a, politicile de ocupare sunt competența statelor membre, coordonate și susținute de Uniunea Europeană pe baza uh, prevederilor Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Măsurile de susținere a mobilității trebuie să respecte prevederile Tratatului European, în, speci- în special uh, tratamentul legal și uh, legislația specifică care este cuprinsă în achiul comunitar. Domnule Becker, sunteți de acord? Da, sunt uh, într totul de acord, spune domnul Becker, ați citit minunat. Așadar, votăm amendamentul oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 32 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 252 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm votul la 254. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Au diferență de 3 voturi. Amendamentul 255 pentru, împotrivă, abțineri respins. Bine, verificăm votul la 255. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 31 voturi pentru, 22 împotrivă. 256 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 257 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul QB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 260 pentru, împotrivă, abțineri respins. 261 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 262 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 263 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 264 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regii 35 pentru, împotriva abțineri respins, Amendamentul 265 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii Bine, verificăm votul la 268, amendamentul 268. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Respins. Regii 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 206 73 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Trecem la amendamentul, amendamentul 275 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm votul la 275. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Cu 41 voturi pentru. Compromisul T pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 288 pentru împotrivă, abțineri respins. Verificăm 288 Votul s-a deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 289 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 290 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm votul la 290. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 15 acum. Amendamentul 329. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 46 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul VA pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Compromisul Y pentru compromisul Y pe pagina 17. Aveți o, există vreo problemă? Da, Y pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul WA pentru WA pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 353 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la pagina 19, la amendamentul 370. L-ați găsit pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 20 acum. Amendamentul 380 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis, amendamentul 382 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16, 384, 385, 386, 387, 388 și 389 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 390 și 392 pentru, împotriva, abțineri respinse. Amendamentul 393 pentru, împotriva, abțineri respins. 394 acum pentru, împotriva, abțineri respins. Trecem la 395 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 398 împreună cu compromisul Z. Deci 398 împreună cu compromisul Z pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la pagina 22, compromisul AA pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral, acum de la articolul 9, chiar uh, în josul paginii 22, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 414 pentru, împotriva, abțineri respins. 415 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm votul la 415. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 25 de voturi pentru, 22 împotrivă. Amendamentul 20, 416, 417 și 418, vot unic pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Verificăm. Verificăm votul la cele patru amendamente. Votul s-a deschis, se adoptă. 33 de voturi pentru. 422 acum pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 423 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 424 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 425, nu, amendamentul 21, spune doamna președinte, pentru împotrivă, abțineri, respins. 427 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 426 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 429 pentru, abțineri, Uh, împotriva țineri respins, îmi cer scuze, 22 și 430 împreună pentru împotriva abținerii respinse. Verificăm votul la amendamentele 22 și 430. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 27 de voturi pentru 431 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 și 432 împreună, alături de amendamentul 433 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abținerii se adoptă. 442 pentru împotriva abținerii respins. Verificăm 442. Votul s-a închis. Se adoptă cu 31 de voturi pentru 443 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 56. Regi 56. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 447 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 451 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la pagina 26, amendamentul 460, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 461 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la pagina 27, amendamentul 479. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Deci pot de verificare pentru amendamentul 479. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu o diferență de două voturi. Amendamentul 480. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Votul pentru amendamentul 480. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 13 voturi. Compromisul AF. Cine pentru? Împotrivă. Abține. se adoptă. Amendamentul 485 pentru Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm votul pentru amendamentul 485. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul regii 58. La pagina 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 487 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 489 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și urmează un amendament oral la articolul 15, aliniatul 4. Un amendament din partea raportorului. Um, e vorba de membrii EURES și partenerii EURES sunt vizați uh, de principiile din aliniatele 1 și 3. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 490 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 492 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Regi 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 497 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AQ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la pagina 30, compromisul AH pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 519 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 520 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 522 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 523 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 525 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bun, verificăm. Amendamentul 525. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 527 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 528 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 529, 530, 531, 532 și 533 sunt identice, deci le votăm împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 536, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 538 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 539 și 540 le votăm împreună. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 542 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 544 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 544. S-a deschis votul. Amendamentul 544. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 545 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 547 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 548 devine caduc. Amendamentul 549 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 550 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 551 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 și regii 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 557 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a J pentru împotriva țineri se adoptă. Trecem la pagina următoare. Amendamentul 33 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 562 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 563 pentru, împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 564 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm. Vot de verificare pentru amendamentul 564. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru. Amendamentul 565 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm și acest vot. 565. Vă rog să votați. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul AK pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 567 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 568 pentru împotrivă trebuie să verificăm acest vot al amendamentului 568. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 569 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 573 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 574 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bun, verificăm votul pentru 574. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 575 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 576 pentru, împotrivă, abțineri. Deci, reluăm. Amendamentul 575. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 576 pentru, împotrivă, Abține. se respinge. Amendamentul 577 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 578 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 579 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 580 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 581 pentru împotrivă Deci ar trebui să fie plus pe lista de vot, nu egal la indicația raportorului. Deci votăm din nou amendamentul 581. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AL. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 586 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 587 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 588 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem acum la pagina următoare, pagina 36, pe care votăm compromisul AM. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39, pe pagina 37. Îl votăm împreună cu amendamentele 618, 619, 620, 621 și 622. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 625 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 626 pentru. Împotrivă. Abținere se adoptă. Amendamentul 627 pentru. Împotrivă. Abținere se adoptă. Amendamentul 628 pentru. Împotrivă. Abținere se respinge. Amendamentul 629 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 630 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 631 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 631. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Se adoptă. Regii 68 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 632 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 634 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 634. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 635 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 636. Nu. Verificăm mai întâi votul pentru 635. S-a deschis votul. Votul e încă deschis și acum s-a închis. Se respinge. Amendamentul 636. Cine e pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Verificăm amendamentul 636. Să deschis votul. Și acum s-a închis votul. Se adoptă. Cu o diferență de un vot. Amendamentul 637. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul 637. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 638. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Regii 69. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la amendamentul 640. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. Verificăm amendamentul 640. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 641 pentru, împotrivă, Abține. se respinge. Compromisul AN Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 648. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun, verificăm votul pentru amendamentul 648. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 649 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la legii 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 650 pentru împotrivă, abține, se respinge. Bun, verificăm amendamentul 650. S-a deschis votul, acum s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 651 pentru împotriva abține se adoptă. Nu, se respinge, mă scuzați, spune doamna președinte și trecem la 652 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 653 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 654 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 655 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 565, 656, ă, mă scuzați, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. Votul amendamentului 656. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 657. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 658 pentru, nu. Acesta devine caduc. Trecem la amendamentele 659 și 660 pe care le votăm împreună. cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. Se resping. Amendamentul 661. Pentru. Împotriva Abțineri se adoptă. Verificăm acest vot al amendamentului 661. Votul e încă deschis și acum s-a închis votul. Se respinge. Uh, amendment 662, Amendamentul 662, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Rege 73 pentru, împotriva, abține, să respingem. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adaptă. 663 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 664 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 665 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 666, amendament oral din partea raportorului, în ceea ce privește membrii EURES și partenerii, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 667 cu amendament oral din partea raportorului. Fiecare birou național de coordonare ar trebui să redacteze un anumit program de lucru anual, ținând seama de cine este pentru, împotriva, abțineri, se adaptă. Regii 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la Amendamentul regii 75 pentru, împotriva, abțineri să adoptăm. 673 pentru, împotriva, abțineri să respingem. Amendamentul 675 pentru, împotriva, abțineri să respingem. Amendamentul 676 pentru, împotriva, abțineri să respingem. Amendamentul 43 pentru, împotriva, abțineri, să respingem. Amendamentul 677 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Amendamentul 670. Vreți să verificăm 677. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 678 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 678. S-a închis votul. Se adoptă. Cu un vot diferență. Amendamentul 680 pentru, împotriva, abține, se respinge. 681 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 682 pentru, împotriva, abține, se respinge. 683 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 684 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AO pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 689, 690. Yes, Mr. Lenners. Da, domnul Lenners, vă rog. Îmi pare rău, însă propunerea mea de ștergere din text se referea la actele delegate, dar în vedere că s-a dorit menținerea anumitor uh, acte delegate, nu mi s-a mai părut foarte logic, așa că îmi retrag amendamentul. Ok. Thank you, Mr. Lenners. we will... Mulțumesc, domnule Lenars. Votăm 689 și 691 împreună. Cine este pentru? împotriva abțineri se respinge. 692 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 600 Okay. Uh, we go directly to amendment. Trecem direct la 699 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Rege 76 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Și ajungem la următoarea pagină, amenamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la regi 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotriva abține se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Dorește cineva să verificăm 68? Bun, verificăm 68. And uh, the vote is now closed, I believe. Yes. Și acum s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 69 pentru împotriva, abține, se respinge. Rege 6 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 70 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm. Trecem la directul, direct la compromisul E. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 9 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 82, 83 și 84 sunt identice pentru, împotriva, abține, se resping. Amendamentul 85 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Regii 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul F a pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 100. Amendment 100. The, <coughs> the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 105 pentru, împotriva, abține, se respinge. 106 pentru, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Prima parte, deci, cine este pentru? Împotriva, abțineți, se respinge. Verificăm amendamentul 106, prima parte. And the vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă. Acum, amendamentul 106, cea de-a doua parte. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 107, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm 109. And it's rejected. Și se respinge. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 114 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 115 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum amendamentul 119 pentru, împotriva, și se respinge. Amendamentul O 120 pentru, împotriva abține se adoptă, 121 acum pentru, împotriva abține se respinge, 100 23 pentru, împotriva abține, se adoptă. 122 pentru, împotriva abține, se adoptă. Regii 13 pentru, împotriva abține, se respinge. Amendamentul 124 pentru, împotriva abține, se respinge. Amendamentul 125 pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. 126 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Rege 14 devine caduc. Deci trecem la compromisul H pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. Și acum, pagina următoare, 49, amendamentul 134. Pentru, împotriva, abține, se respinge. 135 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 136 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 137 împreună cu 138 pentru, împotriva, abține, se respinge. 139 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, nu, compromisul I pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotriva tineri. se adoptă. Regi 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 154 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 155 pentru împotriva abțineri se adoptă. 100 56 împreună cu 158 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 160, 160 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votăm acum proiectul de raport astfel modificat. Okay. The vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă 44 de voturi pentru, 5 împotrivă. Mulțumim, domnule Becker. Sorry, we have to... Mai avem încă un vot în ceea ce privește propunerea de rezoluție legislativă. Vot cu apel nominal, așa cum e de obicei, s-a deschis votul pe proiectul de rezoluție legislativă. And the vote is still open. Votul în continuare deschis. Now it's closed. Și acum e închis. Și se adoptă 44 de voturi pentru, Okay. Uh, the result of the roll call vote. Rezultatul votului cu apel nominal în ceea ce privește raportul final și recomandarea trebuie să fie incluse în raportul final dacă există o solicitare din partea a o treime din uh, uh, deputații prezenți la vot. Așa că doresc să vă întreb dacă doriți să avem acest rezultat al votului cu apel nominal inclus în raport. Nu doar în procesul verbal, ci și în raport, ca atare. Da? Bun, există o majoritate pentru. Vă mulțumesc și iată, acum mulțumesc și domnului Becker. We still have a vote. Și mai avem de votat. Yes. Um, I'll put the, the Yes, I ask Mr. Becker uh, if you seek a și aș dori să întreb pe domnul Becker dacă își dorește un mandat pentru acest raport. Da, cer un mandat. Raportul atunci este adoptat în comisia noastră. Yes. Then we have to vote also on that. Uh, Așa că trebuie să votăm și pe acest lucru, dacă vrem să acordăm acest mandat. Mai doriți mai adăugați ceva? Is there someone who asking for the floor? Este cineva să intervină? Have all voted giving him the mandate? A votat toată lumea pentru acordarea acestui mandat domnului Becker. It 28 votes are needed and you have all E nevoie de 28 de voturi pentru, deci a votat toată lumea. S-a închis votul. Iată, aveți 42 de voturi pentru. That we are finished with this one? Yes. yes. Mm -hmm. hmm? Now we go to uh, the voting. Foarte bine și acum trecem la proiectul de raport pentru a crea o piață a muncii competitivă a Uniunii Europene pentru secolul 21, o potrivire de plină între competențe și calificări cu solicitările de uh, locuri de muncă, ca și cale pentru a ieși din criză. Sunteți gata pentru o nouă sesiune de vot foarte lungă? Începem cu compromisul B. Cine este pentru? împotriva, abțineri, să adoptă. Amendamentul Amendamentul 33 va fi votat ca și o adăugire la compromisul B. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 33. S-a deschis votul. The vote is still open on this one. În continuare votul e deschis. The vote is now closed. Și acum s-a închis votul. Și se respinge cu un vot diferență. Hmm. Many, many, not for four. We have done 34 now, right? No, no, no. Here we no, have 34. 34. What did you do? Ah, yeah, yeah, 34, 34. 34. Then we vote on amendment 34. Și acum votăm amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 35. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul 35. The vote is still open. Now it's closed. Votul e închis și se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 37 este o adăugire la compromisul B, cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri să respinge. Compromisul C pentru împotrivă, abțineri, adoptăm. Verificăm compromisul C. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și se adoptă. We go to page... Ajungem acum la pagina 5, amendamentul 52. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotriva, ține, se respinge. Amendamentul 54 împreună cu 55 pentru, împotriva, ține, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 69. Verificăm. Votul în continuare deschis. Acum s-a închis votul și se respinge cu un vot diferență. 71 pentru, împotriva, abține, se respinge. Verificăm 71. Votul în continuare deschis și acum s-a închis votul și este adoptat. 28 de voturi pentru. Dar nu toată lumea participă la vot. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotriva abține se adoptă. Verificăm 66. S-a deschis votul. And the vote is open. And the vote is now closed. Și acum s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60, 70 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AG pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abține, se adoptă. Și avem o adăugire la compromisul F, partea a doua, lansează un apel către statele membre pentru etc. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm. În continuare votul deschis. Și acum s-a închis votul. Să respingem. Amendamentul 81 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 82 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul G pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotriva, ține, se respinge. Compromisul L pentru, împotriva, ține, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, 92, 93, 91, nu pentru, împotriva, ține. se adoptă. Amendamentul 95 e caduc. Amendamentul 96 atunci pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 98 cu amendament oral din partea ALDE pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Elementul 99 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 100 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cultura 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul I pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm 111, s-a deschis votul. Open. It's still open, but now... S-a închis votul, se adoptă cu 30 de voturi pentru, 112 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificăm 113. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul și se respinge. Cultură 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cultură 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 127 pentru împotriva abține se adoptă 128 pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 129 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul K pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva și se adoptă. Compromisul M pentru împotriva și se adoptă. Cultură 8 pentru, la pagina 19, pentru împotriva și se adoptă. Cultura 17 pentru împotriva și se adoptă. Amendamentul 155 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul N pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 164 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 166 pentru, împotriva abțineri se înlăpta, cultură 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă, 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 173 partea a doua pentru, împotriva abține, se respinge. Compromisul P pentru, împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 182 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 183 183 83. Yeah, and what? Yeah, we got to Yes, we'll vote on amendment 100. Deci, votăm 183 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 190 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 191 pentru, împotriva, abține, se respinge. Verificăm 191. S-a deschis votul. The vote is still open, but now it's closed. S-a închis votul. 33 de voturi pentru. a adoptat. Amendamentul 192. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotriva, abține, se respinge și verificăm partea a doua la amendamentul 192. S-a deschis votul. 192 and the vote is now closed. S-a închis votul și se respinge. Partea a treia la 192 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 193 este caduc. Așa că trecem la cultura 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 194 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cultura 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Adoptă compromisul S pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 201 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 202 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă Amendamentul 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, amendment. Amendamentul 204 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 210 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 1 pentru, nu devine caduc. Cult 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 15 cu amendament oral din partea alte. Revision este înlocuit cu review pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm votul la amendamentul 228. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 229 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm și 229? And the vote is now closed. Oh. Ah. Este respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 233 pentru, împotrivă, abțineri respins, 234 pentru, împotriva abțineri respins, 235 pentru, împotriva abțineri respins, 236 pentru, împotriva abțineri respins, 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul X pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 243. Avem aici o adăugire. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri respins, 247 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 249 pentru, împotrivă, abțineri respins, 250 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 251 pentru, împotrivă, abțineri respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 19 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Cult 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 258 pentru, împotrivă, abțineri respins. 259 împreună cu 260 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Verificăm 259 și 260. Respins. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. A fost uh, greu să înțeleg intenția dumneavoastră. Votul s-a închis. Respins. Atunci trebuie să votăm fiecare amendament în parte. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Votul este deschis la amendamentul 261. Votul s-a închis. Se adoptă. 262, 263, 264 devin a, caduce. Nu. Votăm 264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266 pentru, devine caduc și 267 nu, 267 îl votăm, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 270 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 7 pentru împotriva abținerii se adoptă. Cult 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru împotriva abțineri verificăm votul la compromisul AC. Votul s-a deschis. Tot deschis este. Votul s-a închis. Înseamnă că trebuie să votăm amendamentele 271 pentru împotriva abțineri respins, 272 pentru, împotriva abțineri respins, 273 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Vreți să verificăm 273? Bine, verificăm. La solicitarea cuiva, votul s-a deschis. 273. Votul s-a închis. Se adoptă. 274 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 275 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 276 pentru împotrivă, abțineri. Nu, 276 este caduc. We vote on... Votăm amendamentul 277 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 278 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 279 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 327 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Continuăm cu 280 pentru, împotriva abținerii se adoptă, Compromisul AD pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul AE pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 295 pentru împotriva abținerii se adoptă. 297 pentru, împotriva, abțineri, respins. Cult 20 devine caduc. Trecem la amendamentul 298 pentru, împotriva, abțineri, respins. 299 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 300 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 301 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 302 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 303 pentru împotriva abțineri se adoptă. 304 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 305 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 306 pentru, împotriva, abțineri respins, Cult 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 307 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AF. Check. Verificăm votul la 307. 307 așadar. Now the vote. Votul s-a închis. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Compromisul AF pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul AH pentru împotriva abținerii se adoptă. Verificăm votul la compromisul AH. Votul s-a deschis. Tot deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. Trecem așadar la amendamentul 317 pentru împotrivă abțineri respins. Cult 31 pentru împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 318 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AI pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AP pentru, împotrivă, abțineri se adopte. 329 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 331 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AJ cu amendamentul oral de la specialiști. Votăm mai întâi de toate amendamentul oral de la compromisul AJ pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum 300 39 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 340 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 341 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 342 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Compromisul AK pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 347 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 348 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AL pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AM pentru împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 358 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AN pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Cult 21 e caduc. Trecem la compromisul AO pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri respins. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 3, amendamentul 3 pentru împotriva abțineri respins.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 împotriva abținerii se adoptă, 9 pentru împotriva abținerii se adoptă, amendamentul 10 pentru împotriva abțineri respins, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri respins. 14 pentru împotriva abțineri respins. 15 pentru împotriva abțineri respins. 16 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm votul la amendamentul 16. The vote is now closed. Votul s-a închis. Respins cu 40 de voturi împotrivă, 17 pentru, împotrivă, abțineri respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 19 pentru, împotrivă. Acesta devine caduc. Și 20 este caduc. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 26 pentru împotriva abțineri respins, 27 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la votul final asupra acestui uh, proiect de raport, astfel modificat, vot prin apel nominal. Votul s-a închis. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Shall I say this? The result of the roll call vote. Uh, rezultatul votului prin apel nominal trebuie să fie inclus în raportul uh, final. Dacă o treime dintre uh, colegii prezenți la vot sunt de acord cu această acțiune, deci există această treime care este favorabilă ideii de a include rezultatul votului. Da, văd că o treime dintre colegi doresc ca uh, acest rezultat să fie inclus în raportul final. Doar atât trebuie să întreb, spune doamna președinte. Are you, uh, do you have energy enough? You want to have a break? Okay. Doriți să facem o pauză? Bun, pauză 5 minute. I need a break. <laughs> this Yes. <clears throat> ok, friends, we'll... Dragi prieteni, vom încerca să terminăm odată cu voturile. Va mai dura puțin, dar acum trebuie să votăm proiectul de aviz al domnului Coșa în legătură cu politica de coeziune și comunitățile marginalizate. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 15. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm a doua parte a amendamentului 15. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, a doua parte a amendamentului 13, adăugire la compromisul E. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm acest vot pentru a doua parte a amendamentului 13. Este încă deschis votul, dar nu pentru multă vreme. Bun, se adoptă cu 29 de voturi pentru. Compromisul F, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Amendamentul 33, prima parte. Vot pe părți din partea grupului al, cine ne pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 4, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, vot pe părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm a doua parte a amendamentului 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 17. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 20. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 21. S-a deschis votul. E încă deschis. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. Amendamentul 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, potrivă abțineri se adoptă. A doua parte, restul textului, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm votul pentru a doua parte din amendamentul 26. S-a deschis votul. E încă deschis. Acum s-a închis votul se adoptă cu 27 de voturi pentru. Și trecem la compromisul G. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 38. Pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 46 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul I pentru, împotriva abțineri. Îmi pare rău, Trebuie să votăm din nou compromisul I. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 58 pentru împotrivă abțineri. Se respinge amendamentul 60 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 62 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 64. Nu. Mai întâi verificăm votul amendamentului 62. S-a deschis votul. Votul e încă deschis. Pentru amendamentul 62 Bun, s-a închis votul. Se respinge cu 28 de voturi împotrivă. Amendamentul 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă cu 42 de voturi pentru. Și trecem acum la promovarea. Da. Mulțumesc domnului Coșa. Mulțumim domnului Coșa pentru acest aviz și trecem la promovarea antreprenariatului în rândul tinerilor prin educație și formare. start with compromise A. Those... Începem cu compromisul A. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. And then to compromise B. Trecem la compromisul B, pagina 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul. Nu. Amendamentul, amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm acest vot pentru amendamentul 59. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Trecem la compromisul D. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 61. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 64. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la pagina următoare. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la pagina 8. Am compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 104 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 117 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm pentru acest amendament. Vot prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru. Trecem la compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21, pentru, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri, se respinge. Și acum votăm proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi pentru și mulțumim doamnei Cinanțca. Uh, then we'll go to... Acum trecem la proiectul de aviz privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. Și începem cu compromisul A. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că toate celelalte amendamente devin caduce, deci trecem direct la votul final. Vot electronic al acestui proiect de aviz astfel modificat. Și deci uh, votăm acum proiectul de aviz 35 de voturi pe, pentru și 14 împotrivă. What was the problem? No, okay, thank you, uh, Madam Steinruck, for this. Uh... mulțumesc, doamnă Steinruck. Rezultatul votului este foarte clar și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Aș dori de asemenea să anunț o schimbare pe lista de vot pentru avizul domnului Lopez. Amendamentul 33, depus de Maria Arena, uh, de colegii Băie și Gutierrez Preto, nu se mai votează ca adăugire la compromisul E, ci va devine caduc dacă se adoptă amendamentul E și amendamentul oral a fost retras. Și acum trecem la votul acestui proiect de aviz privind fondurile structurale și de investiții europene și bună guvernanță economică. Orientări privind aplicarea articolului 23 din regulamentul privind dispozițiile comune. Compromisul A. Cine-i pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la compromisul, compromisul E, la pagina 4, pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Compromisul F, pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Nu. Nu. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și Trecem la votul final al proiectului de aviz astfel modificat. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Și se adoptă cu 46 de voturi pentru și 8 împotrivă. astfel se încheie voturile. Sper că veți reveni în sală la ora 15, când urmează un schimb de opinii privind recomandările specifice fiecarei țări, um, cu participarea domnului Dombrovskis, a doamnei Tyson și a domnului Moscovici este un schimb de opinii co-prezidat de Comisia Econ și Emplă. Deci, vă rog să veniți la 15. Mulțumesc!